Domnilor și domnilor, îmi cer scuze pentru această mică întârziere, dar am avut o mică problemă în legătură cu agenda. Vă rog frumos să luați loc. So, the session is open. Se deschide sesiunea plenară. Mi s-a spus că avem o problemă. Am întârziat oarecum în întârzi, cu începutul uh, sesiunii, dar avem o problemă cu punctul 9, dacă nu uh, mă înșel, uh, o să rog raportorul să ia cuvântul și să explice care este problema plenarei și să facă propunerea pe care vrea să o supună la vot. Peter, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, Luca. Unii au observat deja că a fost cam hectic în această dimineață. Din cauza unor puncte care încă nu sunt clarificate în raport, pentru că am constatat că anumite puncte nu sunt bine dezbătute, nu sunt bine relatate așa cum am dezbătut. Aș vrea să rog plenara să accepte ca acest raport să fie retras uh, și să fie pus pe ordinea de zi a următoarei plenare, pentru că așa am posibilitatea să intru în discuții cu celelalte două grupuri și să găsim un consens pentru acest document. Deci îmi cer scuze pentru această harababură, deci vreau să-l retragem de pe ordinea de zi și să avem timp să-l mai discutăm până la următoarea plenară. Mulțumesc! Sigur, după cum am spus în această dimineață, îmi pare rău că după ce am votat ieri, am constatat că avem o problemă, am înțeles că e cineva împotriva acestui raport, dar dacă nu este nimeni împotriva acestei propuneri, putem să continuăm, să votăm și să continuăm. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, în numele grupului vreau să salut propunerea raportorului și aș vrea să acceptăm circumstanțele și să înțelegem că este o propunere rezonabilă având în vedere situația. Bun, pun întrebarea, este cineva împotriva acestei propuneri a raportorului de pe care a făcut-o acum la începutul sesiunii de dimineață? Nu, atunci discuția pe 1.8 se amână pe data viitoare. Vreau acum să îmi cer scuze la doamna Ana Bontea și aș vrea să o rog să vină la prezidiu pentru ca să ia cuvântul, să ne prezinte 625-ul pentru ca să încercăm să finalizăm acest punct înainte de sosirea vicepreședintelui Comisiei Sefcovici. SOC 625. Mulțumesc, Ana, pentru flexibilitate. Mulțumesc, domnule președinte avizul pe care îl voi prezenta vizează orientări pentru piața muncii la nivelul uniunii europene este un aviz care se raportează la o decizie de menținere a orientărilor anterioare din anul 2018 pentru piața muncii orientări pentru care comitetul economic și social european a formulat un aviz amplu cu recomandări și constatări în avizul pe care îl supunem astăzi atenției dumneavoastră ne menținem acele constatări și recomandări și venim în plus cu câteva completări raportat la evoluțiile actelor care au apărut ulterior adoptării avizului comitetului economic și social european. avem în vedere comunicarea comisiei europene privind semestrul european în care se constată anumite evenimente privind piața muncii la nivel european în rapoartele de țară în cadrul semestrului european. Sunt două comunicări care au fost adoptate în acest sens și la care facem trimitere și, de asemenea, anumite aspecte noi care au fost privind pilonul drepturilor sociale, precum și fonduri europene și digitalizarea, care nu apar în orientările anterioare și care, la nivelul grupului de studiu și la nivelul secțiunii, am considerat că este necesar să le punctăm în cadrul avizului se menționează în mod explicit menținerea orientărilor și recomandărilor anterioare cu solicitarea valorificării acestora. De asemenea, se solicită ca pentru anul viitor, împreună cu partenerii sociali și toate părțile interesate, să se elaboreze noi orientări privind piața muncii, astfel încât să se reflecte evoluțiile care au avut loc și, de asemenea, să se aducă un răspuns la problemele semnalate în rapoartele de țară. În ceea ce apare ca structură a avizului în primele patru puncte ale observațiilor uh, specifice sunt cele patru recomandări anterioare, pentru care venim cu informații noi și cu aspecte care au fost dezbătute în cadrul Comitetului Economic și Social European în alte avize și în cadrul grupului de studiu. De asemenea, se adaugă un punct nou cu, cu privire la pilonul drepturilor sociale, în care se menționează că se mențin recomandările și constatările din uh, avizul avizele anterioare ale Comitetului cu privire la fonduri europene, în care se subliniază necesitatea uh, direcționării acestor fonduri europene mai mult pentru piața muncii, pentru dezvoltarea pieței muncii, pentru crearea de locuri de muncă, pentru consolidarea competențelor, pentru a se asigura o cerere și o ofertă de muncă corespunzătoare și, de asemenea, venim cu aspecte privind digitalizarea, care vor aduce modificări importante privind locurile de muncă și piața muncii și care în viitoarele orientări uh, privind uh, piața muncii trebuie să fie luate în considerare și de statele membre și de Uniunea Europeană. În mare, ceea ce transmitem ca mesaj este că trebuie să se susțină um, mediul de afaceri pentru a se crea locuri de muncă. Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să se treacă de la etapa Small Business Act gândiți la scară mică pentru IMM-uri, la acționați la scară mică pentru IMM-uri pentru că așa cum au dovedit toate studiile ă, sectorul de întreprinderi mici și mijlocii este cel mai activ în a crea locuri de muncă pentru toate persoanele și acest lucru este foarte important. Suntem la zece ani de la adoptarea Small Business Act și mediul de afaceri și sectorul de întreprinderi mici și mijlocii solicită trecerea la un nivel următor în acest domeniu. De asemenea, cu privire la competențe, se solicită tuturor părților interesate un parteneriat serios pe toate aspectele cu privire la dialogul social având în vedere că în rapoartele de țară se constată că în unele state membre este doar formal se subliniază importanța de a se implica partenerii sociali atât în elaborarea actelor normative cât și în implementarea acestora și se pune un accent pe susținerea partenerilor sociali în ceea ce înseamnă participarea la procesul de elaborarea actelor normative și dezvoltarea capacităților instituționale și de asemenea în ceea ce uh, înseamnă pilonul drepturilor sociale se subliniază nevoia de a se asigura finanțare pentru implementarea acestor uh, drepturi care sunt uh, prevăzute și o mai bună colaborare între partenerii sociali în găsirea unor soluții la nivel național care să răspundă acestor cerințe ale pilonului drepturilor uh, sociale. S-au formulat și câteva amendamente pe care o să le dezbatem. Vreau să mulțumesc secretariatului pentru susținerea și suportul pe care l am primit pentru elaborarea avizului și să mulțumesc și membrilor grupului de studiu. Am avut un singur, un, un singur grup de studiu și un termene destul de scurte pentru elaborarea avizului și cu efortul tuturor am reușit să ne încadrăm în aceste termene și vreau să mulțumesc. Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult, Ana. Acum deschidem dezbaterea. Aș dori să rog pe toată lumea să respecte timpul care i-a fost acordat. În primul rând, Daira are cuvântul. Mulțumesc. Doamna Cvedea Raite. Vă mulțumesc foarte mult. Eu o să-mi vorbesc limba maternă. În primul rând, aș dori să-mi exprim mulțumirile doamnei raportor și uh, tuturor autorilor acestui document. Eu nu am fost parte din grupul de studiu, dar uh, am citit cu mare atenție acest aviz. Mi se pare foarte bine că semestrul european uh, a început să capete importanță și că partenerii sociali vor fi implicați în uh, elaborarea semestrului european. Este foarte important acest lucru, nu trebuie neglijat. Dincolo de aceasta, este foarte important și că întregul discurs despre pilonul uh, social al drepturilor sociale își găsește un loc foarte clar de data aceasta. E foarte bine. Însă aș dori să mai subliniez câteva puncte care uh, nu sunt menționate în acest aviz sau poate că sunt prea puțin menționate. În ceea ce privește pilonul european al drepturilor sociale, pentru mine e foarte important să Știm că a fost actualizată o directivă de curând pentru o mai bună împletire a vieții profesionale cu cea privată. La elaborarea acestui document, adică a avizului, ar uh, fi trebuit poate să ne concentrăm mai mult pe inputul care a venit de la Parlament și de la Consiliu, pentru că și în aceste două instituții s-a lucrat destul de mult în direcția uh, noastră, pentru ca să vedem care este uh, situația cu repartizarea de gen pe piața de muncă, cum e accesul la locurile de muncă. Poate că ar fi putut să insistăm mai mult și pe consilierea de carieră pentru um, lucrătorii potențial. Mi se pare că aici ar fi putut să dezvoltăm mai mult pentru că se întâmplă foarte multe din punct de vedere tehnologic pe piața muncii în această direcție. Poate că am putea să spunem mai multe despre cum va arăta piața de muncă a viitorului și ce am putea să facem deja de pe acum. Mă refer aici și la serviciile de sănătate, de exemplu. Este foarte important și ca tinerii să spună ce se așteaptă ei de la piața viitorului. Mai vreau să spun ceva, uh, dar din păcate nu prea mai e timp, îmi pare rău, uh, spune președintele. Tatiana ne are două minute. Mulțumesc! Mulțumesc! În primul rând aș dori să-i mulțumesc Anei foarte mult pentru deschiderea sa, pentru flexibilitatea sa, pentru că, deși eu n-am fost în grupul de studiu, am sugerat câteva amendamente și au fost acceptate. Și uh, aș vrea să spun că nu vorbim numai despre calitatea educației, ci ai vorbit și despre importanța profesorilor, despre promovarea valorilor a promovarea toleranței, democrației, a unei cetățenii active și a gândirii critice. Cred că e foarte bine că am integrat uh, aceste puncte în opinia, în avizul nostru. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai ținut de acest, uh, cont de aceste puncte, care nu sunt neapărat legate direct, dar sunt foarte bine plasate. Mulțumesc foarte mult, Tatiana. René Bilevens. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori, în primul rând, să-i adresez felicitările mele Anei pentru redactarea avizului. Permiteți-mi însă o remarcă la 2.4. 2.4. Am văzut că s-a depus un amendament la punctul 2.4 și cred că ar fi foarte bine eventual, Ana, să vorbim despre competențele profesionale. Competențele profesionale trebuie să fie parte din uh, cursusul de educație, sunt de acord, din curiculă. Însă mai este ceva la fel de important, cel puțin la fel de important, este capacitatea de adaptare, adaptabilitatea fiecăruia. Iar aici mi se pare că ar trebui să acționăm piața muncii se schimbă tot timpul, se schimbă la o viteză foarte mare și ar fi foarte bine să vorbim mai mult despre această competență în aviz. Să se spună că trebuie să fii competent, pregătit, dar trebuie să fii și gata să te adaptezi la piața viitorului. Mulțumesc foarte mult, Rene, iar acum Sofia Raizecar. Două minute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc, în primul rând, pentru acest aviz. A fost discutat în grupul uh, de studiu foarte intens. E foarte bine că toate amendamentele care au uh, venit după aceea au fost acceptate și s-au găsit compromisuri și vă mulțumesc. Aș dori să atrag atenția asupra unui punct care e încă deschis și la care va trebui să votăm, probabil, la concluzii și la rezumat. Bineînțeles că nu este vorba de a ținti neapărat IMM-urile. E important ca IMM-urile să fie întărite. Noi am mizat pe ele, am spus că trebuie să vedem investiții reale. Dar la 1.4 se susține că trebuie să uh, trecem la etapa în care se aplică principiul a acționa mai întâi la scară mică și că trebuie să fie uh, facilitată dezvoltarea IMM-urilor și a întreprinderilor sociale. Eu cred că a, nu merită să punem acest punct în uh, concluzii, pentru că mie mi se pare că în continuare rămâne o marjă de acțiune foarte mare în ceea ce privește acțiunile pentru IMM-uri. Este o prioritate, dar mi se pare un pericol să punem aceasta în concluzii, pentru că s-ar putea crea o prăpastie între tipurile de întreprinderi și ar putea să fie perceput ca o discriminare între întreprinderi în, pe piața ocupării dacă se pare că sunt reglementări diferite. Deci eu aș vrea să adresez întrebarea în raportoare dacă nu putem să folosim dezbaterea aceasta generală generală pentru a clarifica principiul. Mulțumesc! Mulțumesc! Și ultimul, dar nu în ultimul rând, Deni Meli. Domnul Mainet, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru deschidere, pentru felul în care a căutat compromisurile. Intervenția mea se referă la investiții Aș dori să nuanțăm abordarea care mi se pare restrictivă câteodată în acest uh, aviz. Cred că avizul trebuie să-și concentreze ideea slab, uh, slabelor investiții prin uh, sarcinile de administrative prea puternice și prin faptul că statul nu funcționează prea bine. Este un element, e adevărat, care îngreunează situația, dar nu este singurul. Poziția constantă a comisetului nostru este că nu suntem ostili față de Uh, sarcinile administrative, ci suntem față, ostili față de cele care sunt inutile și eu cred că e o diferență foarte mare. Am spus-o de foarte multe ori în uh, avizele pentru refit și pentru o mai bună legiferare. Însă, regretul principal pe care l-am față de aviz este că nu se apleacă deloc asupra finanțării întreprinderilor și a normelor de acționariat care sunt în vigoare în perioada actuală a capitalismului. Vreau să explic. Valoarea pe care o creează o întreprindere astăzi este captată mai ales de către acționari acționari, ceea ce face ca investițiile să fie neglijate și mi se pare că în această situație precisă, capitalul este mai degrabă un, un cost decât o resursă pentru întreprindere. Sigur, vreau să vă atrag atenția asupra unui studiu în acest sens. O echipă universitară franceză a făcut acest studiu și vi-l pun la dispoziție dacă este nevoie. Chestia, chestiunea este că întreprinderile nu ating nivelul de cercetare și dezvoltare, nici de formare care ar fi necesar pentru lucrători pentru ca să facă față, care ar duce și la o capacitate de adaptare mai bună de care vorbea colegul chiar înainte. Mi se pare de asemenea și că uităm în avizul nostru să vorbim despre cererea anticipată a întreprinderilor adică puterea de cumpărare și salariile care joacă un rol aici. Salariile progresează prea puțin, dar mult prea puțin în același timp față de progresul productivității și aceasta se poate spune la nivel european. În final mai am doar două secunde și vreau să punctez, cred că o reflexie ar fi necesară pe sistemul financiar și pe carențele acestuia pentru ca să putem răspunde la nevoile de investiții care sunt făcute de către întreprinderi și care din păcate nu sunt întotdeauna la nivel. Mulțumesc! Închei, domnule președinte, mulțumesc că am depășit, mulțumesc mult doamnei raportor pentru că a acceptat amendamentele noastre și pentru că a reușit să ajungă la compromisuri pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Dani. Ana Bontea, puteți răspunde la aceste comentarii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit uh, în dezbatere. Voi încerca să răspund pe scurt la aspectele semnalate. Cu privire la aspectele de gen și celelalte lucruri care ar fi trebuit să fie menționate în aviz, Trebuie să vă aduc la cunoștință că avizul acesta a avut anumite restricții de limită de întindere. De la grupul de studiu, astfel cum a plecat, a trebuit să fie redus la jumătate pentru a ne conforma aceste, acestor cerințe de întindere a avizului și din acest punct de vedere nu s-au putut cuprinde toate aspectele, însă se menționează în mod explicit că uh, reluăm constatările și recomandările din avizele anterioare ale comitetului economic și social european privind orientările pentru politicile de pe piața muncii care solicităm să fie valorificate. aveți în vedere deci că în cuprinsul avizului facem trimitere la avizul anterior unde sunt pe larg prezentate aceste aspecte cu recomandări specifice și cu recomandări generale. cu privire la adaptare și adaptabilitate. În cadrul secțiunii au existat anumite opinii că acest cuvânt ar însemna că cerem salariaților să se adapteze oricăror condiții. Și din acest punct de vedere am uh, acceptat și amendamentul. Era în mod explicit acest sens că adaptarea vizează adaptarea la schimbările care sunt aduse de digitalizare și care vor avea un impact semnificativ asupra pieței muncii. S-a dorit înlocuirea acestui cuvânt cu, adapt, cu conformarea la cerințele tehnice și pentru a asigura grupul doi că nu solicităm o adaptare la condiții precare de muncă, așa cum s-ar fi interpretat, am acceptat acest amendament. Cu privire la accesul la finanțare, de asemenea această problemă este o problemă reală trebuie să fie asigurat mai bine accesul la finanțare în special pentru întreprinderi mici și mijlocii având în vedere că acestea au încă dificultăți importante în a accesa finanțare atât credite bancare și precum și fonduri europene și din acest punct de vedere în amendamentul care l-am acceptat cu formă de compromis am venit și am subliniat acest lucru iar cu privire la principiul gândiți la scară mică și trecerea la acționați la scară mică. Este deja un uh, lucru decis de Comitetul Economic și Social European în mai multe avize. Comitetul s-a pronunțat cu privire la necesitatea susținerii sectorului de întreprinderi mici și mijlocii prin facerea următorului pas în politicile pentru IMM-uri și anume trecerea de la gândiți la scară mică la acționați la scară mică, care nu vor crea probleme pe piața muncii, pentru că să nu uităm, statisticile arată că 99% dintre întreprinderi sunt întreprinderi mici și mijlocii, deci nu se vor crea probleme pe piața muncii raportat la acest principiu. Este deja un principiu admis în avizele anterioare ale Comitetului Economic și Social European. Thank you, Anna. So now we'll go to the... Mulțumim, Ana. Acum trecem la amendament. Avem amendamentul 1, 1 la punctul 2, 3. Avem un compromis. Am să o rog pe Ana să îl prezinte. Mulțumesc, domnule președinte. Compromisul este foarte simplu. Se acceptă propunerile de completare cu o singură mențiune, cuvântul insecurity și an se elimină. În rest, se acceptă pe deplin amendamentul care a fost formulat. Deci cu această simplă mențiune care este regăsită la punctul 314 în aviz în mod explicit se acceptă amendamentul propus doar cu eliminarea acestui cuvânt security. Okay, anyone is against the compromise? În regulă, este cineva împotriva compromisului? Nu văd să fie cazul. Compromisul este acceptat. Trecem la amendamentul 2, la punctul 2.4. Este acceptat de raportor. Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Amendamentul 3 la punctul 311 avem un compromis. Am să-i dau cuvântul raportoarei pentru a-l prezenta. Mulțumesc, domnule președinte. Compromisul are trei părți pentru prima, prima teză se respinge propunerea primită de la inițiatorii amendamentului însă se menține forma inițială a avizului cu menționarea explicită că aceste constatări sunt cuprinse în comunicarea comisiei europene privind semestrul european și se preia în ghilimele exact textul din uh, cuprinsul comunicării com două mii nouăsprezece o sută cincizeci final. aceasta este prima parte a compromisului care a fost acceptată de inițiatori. A doua teză vizează accesul la finanțare și s-a acceptat uh, amendamentul propus de inițiator cu doar două completări prima completare este că sunt unele eforturi și progrese care au fost înregistrate privind uh, accesul la finanțare care sunt menționate în comunicarea comisiei europene de asemenea că accesul este mai dificil pentru întreprinderile mici și mijlocii care au încă dificultăți în uh, ceea ce înseamnă accesarea și din punctul acesta de vedere se admite Uh, pe deplin amendamentul doar cu cele două completări și anume că s au făcut câteva eforturi în acest sens că ele trebuie să fie continuate și că în special pentru întreprinderile mici și mijlocii este o problemă accesul la finanțare iar partea a treia o completare care o fac inițiatorii se acceptă întru totul fără nicio modificare. Alors, un très long travail de composition du compromis Iată, o muncă îndelungată de găsirea unui compromis. Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc și uh, vă mulțumesc și pentru redactarea finală. Amendamentul este acceptat în text cu compromis. Amendamentul 4 la 314 este acceptat. Este cineva împotrivă? Se pare că nu este cazul, deci se acceptă. Amendamentul 5 la 321 Amendamentul este acceptat. Este cineva împotrivă? Amendamentul se acceptă. Amendamentul 6 la 3, 2, 6. Amendamentul se ac este acceptat. Este cineva împotrivă? Se pare că nu este cazul. Mulțumesc. Amendamentul 7 la 3, 2, 7. Amendamentul este acceptat. Este cineva împotrivă? Se acceptă amendamentul. Amendamentul 8 la 331. Amendamentul se acceptă. Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Se acceptă. Amendamentul 9 la 363. Amendamentul se acceptă. Este cineva împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 10 la punctul 1.2. Amendamentul se acceptă. Este cineva împotrivă? Mulțumesc, deci se adoptă amendamentul 11 la punctul 1.4, amendamentul se respinge. Am să rog pe unul dintre inițiatori să prezinte uh, amendamentul, apoi raportoarea va reacționa și apoi uh, vom vota. Cine dorește să prezinte amendamentul la punctul 1.4? Vă rog. Sofia. Deja din intervenția mea spusesem că există un oarecare scepticism și s-ar putea ca acest principiu să fie deja menționat în alte documente, dar asta nu înseamnă că nu este potrivit ca în Consiliu să prevedem ceva în ceea ce privește aceste linii directoare. În ciuda explicațiilor, um, îmi mențin cererea. Există pericolul să se ajungă la reguli care să nu fie Uh, egale și asta creează un uh, pericol. Um, prima parte a propoziției este suficientă pentru a consolida IMM-urile și pentru a le acorda unor, unele um, avantaje. Este se spune apoi, este nevoie de structuri, sunt necesare politici și reforme structurale care să faciliteze crearea de locuri de muncă uh, de calitate, promovarea antreprenoriatului și așa mai departe, iar a doua parte cu acest amendament ar fi ștearsă și cred că uh, se menține uh, se mențin avantajele pentru IMM-uri, dar se elimină riscul uh, interpretărilor greșite. Mulțumesc, Ana! domnule președinte din păcate nu pot accepta acest uh, amendament este un lucru foarte important pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii de a transmite un mesaj decidenților la nivel european și la nivel național că este necesară trecerea la un pas următor în elaborarea politicilor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Suntem la zece ani de la adoptarea Small Business Act, în care rezultatele nu sunt pe deplin satisfăcătoare pentru mediul de afaceri și este necesar să se treacă la următorul pas. Acest punct suntem la concluzii, nu reprezintă decât o concluzie la punctul 313 din cuprinsul avizului iar în avizul int cinci sute șaptezeci și trei revizuirea small business act care a fost adoptat în unanimitate de comitetul economic și social european apare în mod explicit acest lucru trecerea de la gândiți la, mai întâi la scară mică la acționați mai întâi la scară mică la punctul unu șase și patru doi fac un apel la membrii Comitetului Economic și Social European de a accepta acest mesaj către decidenții europeni și naționali de a se trece la o politică mult mai consolidată pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii și de a se menține această mențiune în cuprinsul punctului 1.4. Thank you, Ana. So the vote... Mulțumim, Ana. Se deschide votul la amendamentul 11. Respins de către raportoare. Le vote est clos. 217. S-a închis uh, votul. 217 uh, voturi, 117 pentru, 85 împotrivă, 15 abțineri. Amendamentul se acceptă. Trecem la ultimul amendament. 12 uh, la 1.5 amendamentul este acceptat. Este cineva împotrivă? Se pare că nu este cazul. Trecem la votul final, la SOC 625, uh, orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă 2019, raportor doamna Ana Bontea. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. 211, 211 voturi pentru, 3 împotrivă, 10 abțineri. Felicitări raportoare! Donc, en attendant l'arrivée de... În regulă. Așteptăm uh, sosirea domnului comisar și uh, în acest timp v-aș propune să trecem la punctul diverse. Am primit un document, ați primit un document pe biroul dumneavoastră în această dimineață, o schimbare uh, în uh, organele, uh, în componența biroului. Toni Vidan din grupul 3 Croația o înlocuiește pe Lidia Pavici Rogojici din grupul 3 Croația ca membru a biroului începând cu 1 iulie 2019. Va fi o modificare în componența Comitetului de Audit Pedro Almeida Freire, din grupul 1 din Portugalia, îl va înlocui pe domnul Aurel Laurențiu Plosceanu, din grupul 1 din România. Deci asta în uh, comitetul de audit. Și apoi va avea loc și o modificare în componența secțiunilor. Doamna uh, Agnes Cer, din grupul 3 din Ungaria, va părăsi uh, secțiunea TEN și va trece la secțiunea NAT. Este cineva împotriva acestor modificări? în componența organelor cese? Nu, se pare că... Deci se adoptă cu unanimitate și mai e nevoie de un acord din partea plenului privind mandatul Comisiei pentru regulamentul de procedură. Și um, se dorește reînnoirea mandatului Comisiei pentru regulamentul de procedură până la 24 septembrie 2019 pentru uh, modificarea normelor de aplicare a regulamentului de procedură al comitetului. Cred că nu este nimeni împotrivă, deci se adoptă. Avem patru minute până când sosește domnul uh, comisar. Vă rog uh, să nu plecați prea departe, pentru că n-aș vrea să pierdem timp când va sosi. Vă mulțumesc!

Salut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 Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Mă bucur foarte mult să pot ura bun venit alături de noi în plen vicepreședintelui Șefcovici. Dragă Maroș, ne bucurăm uh, foarte mult să te avem alături de noi și nu numai pentru că ești vicepreședinte al Comisiei cu un portofoliu cheie, ci și pentru că în cele două mandate pe care le-ai uh, exersat până acum în, în uh, Comisia Europeană, um, relațiile uh, au fost întotdeauna foarte bune, ai fost întotdeauna deschis, disponibil să vii alături de noi și să asculti și să ții cont de pozițiile exprimate de acest for. Menționez și că de când ai preluat portofoliul uh, energiei. Ai, fost, uh, ai venit în fiecare an pentru a discuta cu noi problema mm, sau chestiunea Uniunii Energetice. Uh, cred că uh, va fi cea mai mare realizare a Comisiei uh, ce își încheie acum mandatul. Și uh, știi că chiar cred asta, nu o spun numai pentru că uh, ești tu aici. Și acest lucru cred că se um, datorează hotărârii Uh, tale și capacității tale de diplomat înnăscut de a uh, obține acorduri și uh, rezultate. Sperăm, de asemenea, că vă veți întoarce ca pentru al treilea mandat ca membru al comisiei. Sperăm că noua comisie va fi numită cât se poate de repede. Știm că în momentul de față au loc uh, discuții, astăzi la summit uh, se va discuta și asta și, într-adevăr, vor fi uh, subiecte complicate, dar sperăm că se va ajunge cât se poate de repede la un acord pentru a o lua de la capăt și sperăm că vei face și tu parte din această comisie. Îmi amintesc că în Bratislava, în octombrie 2016, ne-am întâlnit Uh, um, eu eram președintele grupului 3 uh, și am discutat despre Uniunea Energetică și a fost uh, o discuție despre ceea ce a fost miezul mandatului. Și anume, nu numai să se facă un pas înainte în Uniunea Energetică, ci de asemenea, să nu uităm că cetățenii trebuie să fie în centrul acestei uh, transformări. Asta este provocarea principală, pentru că putem face transformări, dar dacă cetățenii nu sunt implicați, uh, proiectul poate să uh, eșueze. N-am să intru în detaliile documentelor, comunicărilor, propunerilor, acțiunilor comisiei, um, asupra cărora ne-am exprimat și pentru care am făcut uh, sugestii. Uh, uh, deci n-am să fac acest lucru pentru că nu vreau să anticipez ceea ce vei spune tu. Însă două lucruri. S-au făcut mari progrese în acești cinci ani, însă deci um, s-a creat poate cadrul principal, Însă acum avem nevoie să ajungem pe teren. Sunt atât de multe diferențe în continuare. Nu trebuie să avem o cale unică de a progresa, ci uh, doar să mergem în aceeași direcție, chiar dacă avem uh, traiectorii puțin diferite sau moduri de a face diferite. Tocmai de aceea, elementul cheie de astăzi nu este neapărat uh, să evaluăm ce s-a făcut, ci să parcurgem strategia viitoare pe termen lung a Comisiei, ceea ce lăsați în urma, în urma acestui mandat. Și, bineînțeles, obiectivul de a avea o societate neutră din punct de vedere al uh, climei până în 2050 este unul asupra căruia este de acord toată lumea. Uh, ținem cont de faptul că guvernul finlandez a decis uh, să facă același lucru, dar până în 2035, deci uh, vor prelua leadership-ul în acest domeniu. Și e clar că vor depune presiune pentru atingerea acestui obiectiv. Însă rămân trei, element, trei întrebări pentru viitor. În primul rând, ambițiile stabilite, asumate, sunt suficiente pentru a răspunde la, pentru a fi la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm? În al doilea rând, cum putem face mai mult pentru ca cetățenii să fie în centrul uh, Uniunii Energetice? Și o a treia întrebare, și mai concretă, cum putem uh, sprijini întreprinderile? Știm că multe întreprinderi au ales această schimbare. Dar cum putem să le ajutăm și mai ales IMM-urile pentru a fi parte activă a acestor schimbări? Cum putem să-i ajutăm pe lucrători să fie actori puternici în această transformare și cum putem evita riscul ca în anumite părți ale Europei, anumite teritorii sau anumite grupuri de populație să se teamă uh, atât de mult de costurile acestei tranziții încât să îi se opună. Deci cum putem să convingem pe toată lumea să uh, facă parte din această uh, transformare în următorii ani? Am să-ți dau cuvântul, pentru că tu ești vorbitorul nostru principal în această dimineață. Um, îți apreciem foarte mult munca în secțiunile noastre, dar și în întregul uh, comitet și sperăm că ceea ce ai făcut în ultimii 10 ani va continua să își dea roadele în, în viitor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragă Luca, doamnelor și domnilor. Așa este. Timpul trece repede și vă mulțumesc că ați menționat uh, reuniunile pe care le-am avut, dar și agenda la care am lucrat împreună. Aș vrea să le mulțumesc tuturor membrilor uh, comisiei, um, comitetului pentru faptul că ați uh, luat uh, dezbaterile de la Bruxelles și le-ați adus înapoi în țările dumneavoastră, în universitățile, în um, autoritățile locale și așa mai departe, în întreprinderi. Um, nu putem uh, reuși fără implicarea dumneavoastră. Este clar că nu numai transmitem uh, informația, ci și schimbăm modul în care funcționează economiile în statele membre. Apreciez această cooperare uh, strânsă și mm, îmi face plăcere să vin de fiecare dată când sunt invitat. Motivul este că pregătiți foarte bine discuțiile noastre, întrebările Dumneavoastră sunt întotdeauna foarte pertinente și subliniați foarte bine ce, uh, care sunt interacțiunile uh, între diferitele instituții. Aș dori să-i mulțumesc domnului uh, Coulon și domnului Bac pentru acest raport. Am văzut că gândirea noastră este compatibilă, întotdeauna există Uh, moduri de a ne îmbunătăți munca și de a comunica mai bine cu cetățenii din statele membre. Astăzi discutăm un subiect care va fi pe agenda Consiliului, a șefilor de stat și de guvern, care deja se uh, reunesc în diferite um, formațiuni. Știm că schimbările climatice vor fi sus pe ordinea de zi și cred că asta se potrivește foarte bine cu ce se întâmplă aici. Alegerile europene ne-au arătat că um, chestiunile climatice sunt văzute ca fiind prioritare de către populație, mai ales de către tânăra generație. În sfârșit, în Europa, um, vedem schimbările climatice nu numai ca pe ceva care să ne amenințe și să ne provoce teamă, ci și ca ceva care ne poate oferi o oportunitate de a ne uh, redirecționa economia, de a ne moderniza stilul de viață și de a schimba modul în care ne organizăm activitatea economică și modul în care trăim. Toate aceste aspecte noi pe care le descriu, încercăm să le um, traducem în munca uh, comisiei noastre în uh, strategia noastră pe termen lung care va fi uh, discutată și ea astăzi de către șefii de stat și de guvern. În noiembrie 2018 a fost ne-am întrebat cum putem să facem Europa să fie neutră din punct de vedere al uh, emisiilor de carbon, menținând-o în același timp uh, competitivă și prosperă. Mă bucur că reacțiile au fost pozitive din, din domeniul industriei, din domeniul economiei. Uh, aceste companii își redactau deja propriile planuri și și-au arătat disponibilitatea de a contribui la atingerea neutralității climatice. Acest subiect a fost menționat în multe dezbateri dinainte alegerilor. Este un subiect important pentru cetățeni și, după cum spuneam, mai ales pentru tineri. Apreciem foarte mult faptul că raportul dumneavoastră la care ați lucrat analizează analiza pe care ați făcut-o merge în direcția de a încerca să ne îmbunătățească munca, de a vedea care sunt oportunitățile suplimentare. Vă concentrați și asupra modului în care um, ar fi afectată Euro- economia europeană, ce înseamnă asta, deci pentru domeniul afacerilor și nu numai. Și cred că este cea mai bună cale de a moderniza Uniunea Europeană și de a crește competitivitatea globală a economiei noastre. Însă totul depinde și de voința oamenilor, uh, dar și de mm, finanțele pe care le avem la dispoziție pentru asta. Tocmai de aceea există părți uh, în raport privind finanțarea la nivel european, la nivel național, la nevoia de a um, um, umple lacune de investiții. Um, există elemente referitoare la cum finanțăm cercetarea și la cum ne adaptăm la provocările uh, viitorului. Toate aceste uh, elemente sunt necesare dacă vrem să uh, atingem neutralitatea climatică. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră când vorbiți despre echitatea justiției, um, tranziției, mă scuzați. Uh, nu trebuie să-i uităm pe oameni, nu trebuie să uităm regiunile, diferitele sectoare sau diferitele grupuri uh, sociale ce parcurg anumite etape. Trebuie să facem tot ce putem pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Tocmai de aceea, um, tranziția echitabilă trebuie să fie un element cheie pentru noi și pentru viitoarea uh, comisie <clears throat> pentru că numai astfel putem face ca uh, acest uh, proiect să fie acceptat. Această tranziție trebuie să fie asumată de către toți actorii și asta ar crea un fel de pact social între guverne, autorități, parteneri sociali și societate civilă. Ar fi cea mai bună cale de a face ca societatea să fie implicată și cred că comitetul dumneavoastră joacă un rol uh, de nenlocuit, pentru că sunteți legătura între instituțiile europene și uh, oamenii ce trăiesc în statele membre. Cred că pentru uh, comisie, ar, pentru comitet, ar fi o oportunitate să particip, să contribuie și la dezbaterile naționale și subnaționale, astfel încât dezbaterile să fie bazate pe informații potrivite, de bună calitate, uh, dar uh, puteți contribui și în ceea ce privește cum vom implementa această tranziție și cum putem coopera cu partenerii locali. Însă, Ă, Europa nu poate face asta singură. Trebuie să folosim toate legăturile în ONU, G7, G20, OCDE și așa mai departe pentru a ne asigura că da, noi ne facem treaba, dar că și ceilalți ne urmează, pentru că dacă vrem să păstrăm planeta pentru generațiile viitoare, efortul trebuie să fie unul global la care să contribuie ă, toată lumea. Cred că de asemenea, vom folosi alte mijloace um, democratice, um, schimbările climatice vor, vor um, juca un rol și în, în acordurile noastre comerciale. Deci vom insista asupra respectării regulilor uh, climatice uh, de către cei cu care facem comerț. Aș vrea să spun câte ceva despre ce vom dezbate astăzi și anume să vă prezint pe scurt ultimul raport privind um, situația Uniunii um, Energetice. În acest raport am detaliat progresele făcute pentru a se ajunge la un sistem energetic interconectat, durabil și stabil. Vă amintiți că în 2014 exista o viziune uh, și mult scepticism referitor la ce se poate atinge într-o perioadă scurtă de timp. Și atunci am promis să asigurăm energie sigură, durabilă, competitivă și la un preț uh, acceptabil. Și pot spune că am obținut asta, dar chiar mai mult. Odată ce am uh, lansat ceea ce mulți au descris ca fiind o profundă um, transformare a sectorului nostru energetic, cea mai mare de la Revoluția Industrială, um, a reieșit clar de asemenea că uh, trebuie uh, ca asta să se extindă și la alte sectoare. Infrastructura trebuie să fie la um, înălțimea așteptărilor. Ne-am dat seama cât putem câștiga dacă folosim uh, tehnologii inteligente. Și toate astea ne-au ne adus la concluzia că în Europa avem tot ce este necesar pentru a atinge o Europa neutră din punct de vedere al um, carbonului până în 2050. Datorită ajutorului dumneavoastră, noi la Comisie am reușit să depunem toate propunerile necesare pentru a, um, a obține rezultatele um, scontate în urma strategiei noastre. Nu numai că am făcut propuneri, dar ele au fost și adoptate de Parlament, de Consiliu și uh, Europa, deci, poate să înceapă următorul deceniu cu noi reguli și, cred eu, cu um, o abordare, cu cea mai modernă abordare în domeniul climatic. Care sunt realizările cele mai uh, importante ale Uniunii Energetice? Bineînțeles, când s-a lansat dezbaterea privind ce ar trebui să fie elementul cheie al Uniunii Energetice, um, prima, prima prioritate era securitatea energetică în rândul liderilor. Au existat incidente bine cunoscute în trecut în care pur și simplu gazul nu a mai curs, uh, cu consecințe grave pentru multe state din Europa Centrală și de Est. Am avut insule energetice, precum statele Baltice, precum Malta și Cipru, care pur și simplu nu au fost um, conectate cu vecinii, cu partenerii, ceea ce a creat situații dificile. Astăzi vă pot spune și mă bucur să o pot face că, cu excepția Maltei și a Ciprului, toate statele membre sunt în poziția de a uh, obține gaz din cel puțin două surse, iar în 2022 vor fi trei surse pentru fiecare stat uh, membru, cu excepția celor două insule, pentru că am reușit să creăm legături mai bune între sistemele de gaz, am uh, investit mult în terminale de um, GNL, Uh, și cred că, deci, situația este mult mai sigură și mai stabilă decât în urmă cu câțiva ani. Am lucrat din greu și la interconectare în domeniul electricității, nu numai pentru a-i uh, conecta pe și a-i sincroniza pe prietenii din țările baltice cu sistemele europene, ci și uh, pentru a ne asigura că vecinii din Balcani și din vecinătatea Uniunii Europene sunt mai bine conectați cu noi la, în ceea ce privește electricitatea. Deci am făcut mari eforturi pentru creșterea interconectivității și în cazul statelor, statelor baltice ea era cam pe la zero, iar acum suntem la 23,7%. Am construit interconectori între statele baltice și Suedia, Finlanda, Polonia și în această după amiază vom semna cu liderii celor trei uh, țări și președintele Comisiei o foaie de parcurs care va duce la bun sfârșit sincronizarea fostelor sisteme sovietice cu sistemul modern european până în 2025. Știți că am lucrat din greu la eficiența energetică, în special Parlamentul European a fost extrem de ambițios și ne-a prezentat noi obiective de 32,5% pentru 2030. Și în acest caz, bineînțeles, va fi nevoie de multe eforturi din partea noastră pentru a ne centra pe una dintre principalele priorități. Pentru că dacă atingem acest obiectiv, e clar că gazele cu efect de seră vor fi reduse, se va reduce factura la energie pentru consumator și se va îmbunătăți uh, calitatea de viață, de trai a cetățenilor în general. Una din lecțiile acestei Uniuni Energiei care a fost construită este tocmai această interconectare. Și tocmai de aceea, atunci când am abordat mobilitatea curată, ne-am dat seama că nu se poate face fără uh, acest lucru. Am făcut investiții în vehicule electrice cu hidrogen, în uh, motoare noi, curate și în ceea ce privește e-mobilitatea, uh, eram în urma concurenților noștri din Asia, de exemplu, care dezvoltaseră aceste tehnologii mult mai rapid decât noi. Iată de ce am făcut eforturi suplimentare și am uh, creat această alianță europeană pentru baterii, tocmai uh, pentru a avea un fel de Airbus al bateriilor în Europa. A fost o bătălie pe care am început-o și acum avem 216 companii de vârf care lucrează împreună de când am uh, înființat în urmă cu un an și jumătate această alianță. Uh, avem peste 100 de miliarde de euro care sunt investiți în astfel de proiecte la ora actuală și am ajuns la cel puțin trei consorții care se implică în acest domeniu. Deci până în 2025, când piața bateriilor va reprezenta 250 de miliarde de euro uh, anual, atunci Europa va fi o adevărată putere de vârf și ne vom asigura că bateriile produse aici sunt curate, verzi, durabile, de vârf și că viitorul uh, nostru în acest domeniu și în domeniul mașinilor curate va fi de asemenea garantat pentru a avea o amprentă de carbon zero. Cu toate aceste eforturi pe care vi le-am prezentat și cu toate obiectivele care au fost uh, adoptate de către Uniunea Europeană, avem și obiectivul de a reduce gazele cu efect de seră cu peste 40% până în 2030. Deci dacă respectăm toate aceste obiective, atât la nivelul planurilor naționale de energie, vom ajunge la în jur de 45%. Și practic pentru a dovedi că este adevărat ceea ce i-a convins pe toți cei de la Paris care au ajuns la acordul de acolo, să arătăm că Europa poate să facă asta și poate să crească economia cu 58% și în același timp să reducă cu 22% aceste gaze cu efect de seră. Această separare a celor două este deci posibilă și se poate aplica prin urmare în orice fel de economie. În uh, Europa am creat 1, am creat multe locuri de muncă curată, 1,4 milioane de astfel de locuri de muncă sunt în sectorul energiilor curate și sunt convins că prin uh, transformările care ne așteaptă vom ajunge la și mai multe locuri de muncă curate. O chestiune pe care o uh, discutam cu domnul Culon și la care voi reveni acum este cea acceptabilității de către societate uh, și o comunicare foarte bună cu regiunile care trec prin perioade dificile, pentru că în multe cazuri, în toate țările uh, unde avem astfel de probleme, le transmitem acest mesaj. De aceea, înființarea unei platforme pentru regiunile unde se consumă intens carbonul a fost foarte importantă pentru colegii mei de la comisie și trebuie să vedem ce facem și să creștem și mai mult eforturile pentru a ne asigura că aceste regiuni vor avea o nouă perspectivă de viitor, o nouă viziune economică și că toți cei care lucrează în aceste regiuni au garanția unei vieți mai bune și a unor locuri de muncă de calitate mai bune pe viitor. Pot să vă spun că avem o cooperare excelentă și schema pe care am propus-o de a lucra cu toate regiunile care doresc acest lucru, lucrăm pe baza unui nou plan economic de viitor. Autoritățile locale ne ajută să alegem proiectele care vor aduce acest viitor economic și încercăm să găsim fonduri, fie prin realocarea fondurilor existente, fie prin utilizarea instrumentelor financiare de tot felul, ale BEI și altele pentru a ne asigura că putem garanta un viitor celor din aceste regiuni și să-i ajutăm să dezvolte un nou model economic. Aceasta va rămâne o prioritate, sunt convins, și pentru următoarea comisie, pentru viitorul Parlament European și pentru comitetul dumneavoastră, pentru că e vorba aici nu doar uh, de 200.000 de mineri de cărbune, dar și de alte persoane care sunt afectate direct sau indirect și care depind de acest sector. Același lucru și în legătură cu sărăcia energetică. Am făcut foarte mult și totuși în continuare 50 de milioane de persoane în Europa au problemă pentru a-și plăti facturile de energie. De aceea trebuie să ținem cont de faptul că toate aceste reforme pe care le-am început și care acum sunt implementate trebuie să includă și această dimensiune socială, astfel încât cetățenii să consideră că abordarea este una corectă, care până la urmă le va îmbunătăți calitatea vieții în Uniune. Și acesta a fost, de altfel, unul din mesajele pe care le-am transmis de la Comisia Europeană către toate statele membre. După ce am avut primele analize în ceea ce privește planurile naționale de energie și climă, planuri pe care le-am primit de la toate statele membre și cu o calitate excelentă, am început un dialog constructiv cu guvernele acestor state membre și cred că aceasta va fi ultima piesă dintr-un puzzle mai mare pentru ca Uniunea Energiei să fie nu doar încadrată, să aibă o legislație relevantă, ci să fie cu adevărat implementată. Și aici aș vrea să fac un apel față de dumneavoastră, pentru că dumneavoastră veți fi ambasadorii noștri în statele membre pentru a prezenta aceste chestiuni acolo, pentru a pune întrebările necesare și pentru a, se asig- a vă asigura că ceea ce am făcut noi este cu adevărat implementat. Iată, domnule președinte, mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit posibilitatea să mă exprim și să vă prezint rezultatele muncii noastre comune din ultimii cinci ani. Mulțumesc! Thank you so much. Mulțumesc uh, foarte mult și dacă mai sunt încă îndoieli, uh, acum ați văzut foarte clar cât de important a fost munca făcută în ultimele uh, luni, de altfel nu numai în ultimii 5 ani, pentru că vorbim și de această Uniune Energie și ultima dezbatere care a avut loc la Consiliu. Și acum am să dau cuvântul în primul rând domnului Jean Coulon și domnului Stefan Bach, ambii raportori ai acestui uh, raport, a acestei strategii și Jean Coulon este și uh, președintele secțiunii a 10-a. Deci 5 minute fiecare. Jean, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, Domnule vicepreședinte, dragă Maroș, mulțumesc foarte mult. Iată, de 5 ani de zile lucrăm împreună și când spun lucrăm împreună, chiar despre asta trebuie să vorbim aici, pentru că astăzi prezentăm câteva reflexii în legătură cu strategia pe termen lung pentru a avea o economie modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al climei, toate acestea reprezintă uh, sfârșitul unui proces, dar și un nou început. Sfârșitul unui proces de dialog permanent între CS și secțiunea pe care am onoarea să o prezidez și serviciile comisiei și în special vicepreședintele Șefcovici și de asemenea uh, serviciile domnului Arias Caniete și diverse DG-uri de la comisie. Trebuie să ținem cont de faptul că există aici o sinergie absolut obligatorie în munca noastră, pentru că nu putem pune deoparte transportul de energie. Nu le putem uh, contrazice uh, transporturile și mediul sau ecologia și nu putem pune deoparte cetățenii și de alta uh, decidenții politici, companiile sau sindicatele și așa mai departe. Este o adevărată obligație pentru noi să creăm această sinergie permanentă, acest dialog continuu care devine o obligație în domenii care țin de viitorul tinerei generații și a copiilor lor, ca să nu mai spunem de uh, viitorul planetei, pentru că planeta are o valoare atunci când este reprezentată de resursele pentru cei care trăim aici. Iată, de mai mulți ani facem eforturi și de ani de zile, cu ajutorul acestei munci în comun, această cooperare permanentă și văd aici în sală toți colaboratorii vicepreședintelui cu care ne-am întâlnit în mod regulat de-a lungul timpului, membrii ai secretariatului din uh, uh, secțiunea noastră care lucrează cu membrii de aici. Nu suntem izolați unii față de alții. E vorba de o sinergie permanentă pentru a asigura viitorul cetățenilor de mâine, pentru că mâine, așa cum uh, s-a spus uh, aici, este de fapt astăzi, cum spunea și domnul comisar, și de fapt un pic chiar și ieri. Uh, și mi-aduc aminte că am făcut parte din uh, delegațiile de la Paris și uh, lucram deja pe aceste teme. Împreună am semnat un acord foarte bun care trebuie acum să fie implementat. Ce înseamnă asta? Că toate părțile implicate să se implice cu adevărat. Și pot să vă spun că sunt destul de îngrijorat, dragi colegi, astăzi, pentru că ce văd este că sunt uh, companii, și trebuie să o spun, multe companii de altfel, chiar majoritatea, care uh, acordă importanță activităților și le felicit pentru aceasta. De asemenea, sindicate sau cetățeni care își asumă aceste angajamente, care lucrează, Confederația Sindicatelor la nivel european, uh, care a pus un accent deosebit pe această temă. Și totuși, din păcate, mai sunt și unele state membre care au rămas în urmă. Dragi prieteni, atunci când planurile de energie și climă pe care uh, începem să le analizăm acum și despre care a vorbit și vicepreședintele Șefcovici, aceste planuri de energie și climă pentru anumite țări, din păcate chiar pentru țara în care ne aflăm acum, sunt uh, niște adevărate dezastre. Avem datoria, dragi colegi, noi, alături de ceilalți implicați, toți cei care reprezintă companiile, toți cei care reprezintă societatea civilă organizată cu toate elementele sale, toți cei care reprezintă organizațiile sindicale ale lucrătorilor din toate țările, avem obligația să mergem mai departe, să îi provocăm pe cei care conduc țările noastre pentru a ține cont în sfârșit de ceea ce este absolut necesar pentru noi și consecința acordului pe care l-au semnat în urmă cu câțiva ani. Deci, iată, dragi colegi, ne așteaptă mult de muncă și o vom face, iar atunci când noua comisie va fi numită, vom merge să ne întâlnim cu ei, le vom duce acolo avizul pe care îl vom uh, aproba acum vom vorbi cu comisarul responsabil și vom duce acest aviz și președinților uh, de la comisiile parlamentare din Parlamentul European, pentru că este datoria noastră. Noi reprezentăm societatea civilă și noi trebuie să-i tragem la răspundere pe ceilalți. De la langue française. Et maintenant... Mulțumesc și acum, Stefan Bach, uh, vom, vom vedea aceeași pasiune în limba suedeză. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru aceste propuneri atât de bune și pentru comunicarea pe care a făcut-o, ceea ce va asigura cooperarea între noi pe teme atât de importante. E esențial să avem o atitudine pozitivă față de ceea ce ne așteaptă pe viitor avem obiectivul pentru 2050 o decarbonizare totală a Europei și suntem de acord cu prioritățile stabilite de Comisie în acest sens. Totuși, trebuie să vă reamintesc că măsurile care sunt prezentate aici sunt absolut necesare pentru a atinge obiectivele mm, pe care le-am marcat în domeniul climei. În primul rând, avem nevoie urgent de o strategie pentru perioada 2030-2050 o strategie absolut necesară dacă dorim să facem progrese și să traducem în realitate toate aceste bune intenții, pentru că perioada de programare actuală se termină în 2030. Am redactat foarte multe avize legate de bioeconomie, economie circulară, digitalizare, economia colaborativă, tot ceea ce își poate aduce contribuția la îmbunătățirea și uh, creșterea eficienței pentru utilizarea resurselor și reducerea emisiilor. Însă, asigurarea aprovizionării și durabilitatea sunt două elemente absolut esențiale. În munca pentru climă, interconectarea țărilor terțe este absolut esențială. E nevoie de o alianță uh, pentru a putea lupta împreună și pentru a nu deveni perdanții acestei tranziții. Eu unul cred în marile eforturi făcute de Uniunea Europeană pentru a transforma această Uniune economică și sunt convins că acest lucru va fi posibil pentru ansamblul societății. Susținem de asemenea principiul conform căruia toate viitoarele surse care uh, nu includ carbonul vor trebui să fie avute în considerare. Și de asemenea, eforturile făcute în ceea ce privește stocarea energiei. Bioenergia, pe de altă parte, este extrem de importantă pentru noi, mai ales puțurile naturale de uh, cărbune care vor fi esențiale pe viitor. Mobilitatea este importantă pentru ansamblul Uniunii și pentru funcționarea sa. Va trebui să uh, ușurăm sau să slăbim emisiile pentru transporturi și să garantăm mobilitatea. Iar în ceea ce privește finanțarea, și aici este un element important, pentru că, deși vorbim despre toate aceste lucruri, trebuie să asigurăm și o bună finanțare. Și cred că e nevoie de mijloace de resurse publice și să acordăm prioritate investițiilor verzi să creăm condițiile necesare pentru a putea colecta capital privat verde, durabil. Ne dorim să avem și un impact la nivel social, ceea ce este esențial pentru această tranziție. Statele membre ale Uniunii, regiunile, circumscripțiile, toate colectivitățile, regiunile, loca- localitățile, toată lumea trebuie să fie implicată, pentru că nu vom putea face această tranziție dacă anumite grupuri sunt puse într-o situație imposibilă sau defavorizată. Avem nevoie de un comitet independent care să se ocupe de aceste modificări climatologice. Procedurile de evaluare trebuie să fie făcute la nivel științific și recomandările să fie de natură politice iar statele membre ar trebui să înființeze și ele astfel de comitete de evaluare dacă ele nu există de pe acum. E urgent să avem un dialog permanent cu, cu cetățenii pentru a accepta aceste măsuri care sunt absolut necesare în viitoarea noastră strategie. În ansamblul sectoarelor de politică regională, națională, europeană, acest dialog uh, va apărea de la sine. De aceea ar fi bine să îl încadrăm încă de pe acum iar în Suedia el a fost de pe acum anunțat. Prezi previzibilitatea, planificarea unui astfel de dialog va fi esențială pentru a asigura o participare cât mai extinsă la luarea de decizii. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru această pasiune și pentru limba suedeză. Și acum vom începe dezbaterea. V-aș uh, ruga să nu depășiți timpul de vorbire care a fost alocat, pentru că vicepreședintele trebuie să se ducă în altă parte. În primul rând, domnul Iacte Cacive din Polonia. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă avem din nou aici la comitetul nostru și pot să vă spun că industria europeană care include și sectoare cu uh, consum crescut de carbon dorește să respecte aceste angajamente de reducere a gazelor cu efect de seră. Însă uh, trebuie să ne gândim că noi trebuie să promovăm aceste soluții cu carbon scăzut. Însă pentru a atinge obiectivele din strategia asupra climei trebuie să oferim și condițiile necesare pentru tranziție. Avem nevoie, foarte pe scurt, de un nou cadru de inovare și dezvoltare pentru a dezvolta astfel de tehnologii cu consum scăzut de carbon. Avem nevoie de menținerea producției industriale care să fie competitivă atât la nivel intern cât și global și industria trebuie să aibă acces la energia cu consum de carbon scăzut la un preț competitiv Europa trebuie să fie lider la nivel global și să încurajeze și alți uh, jucători globali să aibă aceeași strategie prin uh, diplomația crimei și prin exportul acestor tehnologii și inovații. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc și raportorilor pentru o muncă excelentă. Mulțumesc, Iacek, și acum Oliver Roche din Austria, președintele grupului 2. Vă rog. Yes, thank you very much. Uh, on behalf of... Mulțumesc foarte mult um, din partea grupului nostru. Bun venit aici la CESE. Este o adevărată onoare pentru noi să fiți astăzi aici și știu că aveți un angajament foarte clar pentru un dialog cu societatea civilă și cu partenerii sociali. Și de mai multe ori am avut ocazia să ne întâlnim cu partenerii sociali din Austria și cu sindicatele austriece. Deci, uh, iată de ce sperăm să fiți în continuare membru al noului Colegiu de Comisari pentru următorul mandat. După cum știți și dumneavoastră, drepturile lucrătorilor și o tranziție echitabilă sunt esențiale pentru noi. Iată de ce am uh, prezentat un prim aviz pentru agenda strategică a Consiliului, care va fi prezentat mâine și suntem oarecum dezamăgiți pentru că chestiunile sociale și uh, de ocupare nu prea sunt menționate în text. Și trebuie să vă spun că nu ne putem permite să rămânem în urmă față de realizările actualei comisii. Atunci când e vorba de schimbarea climatică și de mediu, provocarea va fi să depășim aceste interese și conflicte de interese și să gestionăm consecințele sociale pentru o agendă cu adevărat transformatoare, reformatoare. Cetățenii doresc să adreseze această chestiune noii comisii și pot să vă spun că dacă ținem cont de consecințele sociale ale politicilor de crime, toate acestea trebuie să fie o parte integrantă a unei strategii de succes. În încheiere aș vrea să spun că grupul meu care reprezintă peste 80 de organizații sindicale din Uniunea Europeană dorește să transmită un mesaj foarte clar instituțiilor UE și în acest nou mandat și anume să vă asigurați că se întâmplă ce ați spus în mesajul dumneavoastră anterior, ca nimeni să nu fie lăsat în urmă în acest proces de reformă majore, niciun cetățean, nicio regiune, comunitate sau sector de activitate să nu fie lăsat în urmă și cred că asta este esențial dacă trebuie să luptăm împotriva extremismului sau a populismului, care profită de această senzație de inegalitate și nedreptate. Și sunt încă o dată de acord cu tot ce ați spus astăzi aici. Vă mulțumesc pentru acest mesaj și aștept să cooperăm foarte bine și pe viitor uh, în cali- cu dumneavoastră în calitate de comisar și de vicepreședinte. Mulțumesc! Carlos uh, Trias Pinto din Spania, vă rog. Mulțumesc, bună ziua! Bun venit aici, domnule vicepreședinte al Comisiei. În urmă cu 10 ani am prezentat un aviz din proprie inițiativă aici în ceea ce privește investițiile sociale responsabile. Anul trecut am fost raportorul pentru planul de acțiune al Comisiei Europene în ceea ce privește finanțarea durabilă care arată cât de important este să se reorienteze investițiile pentru programul InvestEU către activități durabile. Pe 18 luna aceasta, grupul tehnic de finanțe durabile a redactat trei avize importante în ceea ce privește noua taxonomie, standarde verzi și benchmarking. Arăta în aceste avize cât de important este ca informația divulgată să fie fiabilă și comparabilă și asta nu doar în ceea ce privește impactul asupra climei, ci și utilizând o serie de indicatori ASG, deci uh, de mediu și uh, social. Iată o viziune holistă care este în conformitate cu inițiativa și rezoluția din 8 martie a Parlamentului European, care este în conformitate cu toate avizele noastre. În încheiere, felicit Comisia și Parlamentul și fac un apel să menținem acest angajament față de durabilitate. Mulțumesc! Vreau să insist încă o dată ca toată lumea să respecte timpul de vorbire care a fost alocat. Mulțumesc. Udo Emerling pentru două minute. Ja, schönen guten Tag. Bună ziua, mulțumesc. Aici sunt așezat. Poate că dacă vorbim despre viziunea 2050 pentru o economie neutră din punct de vedere al climei și pentru economie, cred că Lucrurile arată altfel decât dacă vorbim despre obiectivele 2030 pe care le-am uh, stabilit ca obiectiv pentru această legislatură. Și pentru că la ultimele am ajuns în faza de implementare în statele membre deja. Domnul Culo a spus bine, multe state membre se mișcă greu, nu pun uh, obiectivele neapărat în practică, în măsuri și aș dori de aceea să vorbim despre impozitarea sau taxarea dioxidului de carbon în afara sectorului ETS de comercializare a cotelor. Mi se pare un semnal foarte important pentru actori uh, și reprezentanții sferei economice, pentru ca toată lumea să știe ce are de făcut dacă dorește să schimbe ceva în direcția aceasta de climă. În al doilea rând, aș dori să vorbim și despre alimentație. La acordul de la Paris am acordat un rol deosebit alimentației, agriculturii, pentru că noi știm că această temă, văzută global, este o mare prioritate. Asigurarea alimentelor pentru toată lumea iar uh, emisiile de dioxid de carbon, emisiile de noxe vin într-o parte și, uh, într-un fel, și din uh, alimentație sau agricultură. Putem să fim mai eficienți atunci când gestionăm aceste, do- aceste domenii, putem să fim mai economicoși, dar putem să încercăm să lucrăm mai mult și prin bioenergie și prin o mai bună captare a carbonului sau printr-o prevenire a um, creării acestor emisii. Fotosinteza și tehnicile pe care le aduce cu sine sunt de asemenea explorate în momentul de față. Mulțumesc! Domnul Emil Machina, de la, uh, din partea Slovaciei. Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să-l salut pe domnul Șefcovici și mulțumesc foarte mult pentru cooperare și vă țin pumnii Calitatea vieții nu depinde de creșterea PIB-ului, ci depinde și de mediul în care trăim. Aceasta este o provocare nu numai pentru politicieni, ci și pentru societatea civilă. În ziua de astăzi, politicienii își stabilesc obiective pe termen scurt pentru că au un efect și un impact politic. Aspectele de climă țin mai mult de partea de obiective pe termen lung. De aceea va trebui să-i convingem pe oameni că merită totuși să investim în aceste obiective. Dacă dorim să ne îmbunătățim calitatea vieții, trebuie să dezvoltăm noi tehnologii, trebuie să investim mai mult în știință și tehnologie și în fiecare zi să încercăm să dezvoltăm ceea ce duce, de exemplu, sectoarele transportului înainte, Uh, și uh, în același timp să menținem și o calitate bună a mediului și o calitate bună a vieții în general. Eu sunt convins că putem să obținem aceste obiective foarte repede. Sunt foarte clare și va depinde de noi felul în care putem să oferim uh, o privire de ansamblu, să dăm o informație cetățenilor și să putem atinge până la urmă toate aceste obiective. Eu aș dori să-i susțin pe toți cei care vor să se implice în astfel de activități în toate țările din care provenim. Noi sperăm ca angajatorii, angajații și investitorii să poată să fie convinși pentru că dacă sunt implicați, implicarea lor va fi mai puternică. Mulțumesc, Emil, iar acum Vaiva Miltovița are cuvântul. Din Letonia. Domnule Șefcovici, apreciem prezența dumneavoastră aici, alături de noi. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că împreună cu colegii noștri lucrăm acum în domeniul comunicării la decizii mai eficiente și democratice în domeniul uh, energiei și climei și eficienței acestora. Documentul acesta vorbește și despre cadrul legislativ, despre propunerea unor aspecte de taxare care țin de energie, să ne mutăm de la unanimitate la votul cu majoritate calificată. Noi înțelegem că o taxă nouă pe energie și altfel de inițiative ar putea să fie o, o soluție care să poată să abordeze problemele legate de schimbările climatice într-un mod eficient. În același timp, aș dori să vă atrag atenția că un consens social trebuie să fie prioritatea absolută. Prețurile la energie au crescut mai repede decât bugetele gospodăriilor în ultimii ani. Chiar și în ultimele decenii este valabil. Iar uh, veniturile și calitatea vieții rămân în continuare factori care pot fi îmbunătățiți, mai ales în contextul tranziției energetice, dar și digitalizării piețelor energetice și ale electricității. Ar trebui să avem de aceea mare grijă atunci când vorbim despre impozite în domeniul energiei. Propunerea de a crea o majoritate calificată în Consiliu și un sistem de codecizie cu Parlamentul European este una foarte bună. Dar în noua construcție Poate că și Comitetul Economic și Social ar putea să joace un rol mai important în susținerea acestui trialog și ar trebui să fie implicat mai mult în uh, discuții. Dumneavoastră ați menționat și echitatea în uh, această tranziție și v-ați referit și la sărăcia energetică. Există așa ceva, într-adevăr, și chiar este în creștere. Dacă ne uităm la mișcarea consumatorilor în Europa, am dorit să vă rugăm să lansați inițiative pentru ca să avem o definiție mai clară și comună a sărăciei energetice, care să acopere toate statele membre ale Uniunii. Cred că aceasta ar putea pe noi, organizațiile consumatorilor, să ne facă mai puternici în împingerea acestor inițiative la nivelul comunităților locale și municipalităților. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Germina Dubravska are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte! Stimate domnule vicepreședinte al Comisiei, mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, domnule Șefcovici. Suntem foarte bucuroși că ați venit la plenara noastră de astăzi și ne bucurăm foarte mult că avem ocazia să punem întrebări. Pentru că este extrem de important să discutăm despre viitor încă de pe acum, să definim abordări comune. Aceste abordări comune și cerințe comune trebuie să fie valabili pentru toți, în mod egal. Și când spun în mod egal, aceasta înseamnă că va trebui să încercăm să obținem aceste lucruri nu numai la Uniunea Euro- Europeană, la nivelul ei, ci și peste tot. Știm că Uniunea Europeană produce 10% din emisiile globale, deci restul de 90% sunt produse în altă parte. Am stabilit obiective foarte ambițioase și sunt convins că vom reuși să le îndeplinim. Însă eu cred că trebuie să ne asigurăm că lucrurile se întâmplă într-un mod echitabil, chiar în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să îmbunătățim piața internă, piața unică și trebuie să ne asigurăm că în Uniunea Europeană se poate crește competitivitatea și că ea nu este slăbită de măsurile pe care le luăm. Spun acest lucru pentru că în domeniul agriculturii, care este sectorul pe care eu îl reprezint, cerințele au fost stabilite pe de o parte, pe de altă parte avem un import de servicii și de bunuri care sunt produse în altă parte, în condiții complet diferite. Iată de ce eu aș dori să vă rog să vă gândiți la fermierii europeni și să încercăm, în numele lor, să menținem aceste cerințe la un nivel legal. În toate negocierile comerciale va trebui să considerăm și celălalt aspect, obligațiile pe care le avem, pentru că altfel aceasta s-ar putea să ni se întoarcă împotrivă și să se întoarcă împotriva cetățenilor europeni. Aș dori să vă rog să ascultați aceste sugestii, vă urez mult succes în următoarea legislatură și să luați multe decizii înțelepte. Mulțumesc! Acum domnul Fornea din România. Thank you, Mr. President. Vice President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte Șefcovici. Este o mare onoare să fiu aici și mă bucur că în discursul dumneavoastră, dumneavoastră ați abordat aproape toate îngrijorările ale sindicatelor din România și din domeniul uh, miner, um, carbunelui și uh, mineritului. Știți că platforma pe care am stabilit-o în, în ceea ce privește regiunile care se ocupă de aceste activități este foarte activă, este foarte bună. Am discutat cu doamna Tonceac Alexandra, lucrăm împreună și vom continua. Dar uh, minerii ne spun facta, non verba. Și cum președintele vine din Italia, va înțelege cu atât mai mult acest proverb. Uh, noi vrem acțiune și poate să vă spun ceva important de săptămâna trecută. Președintele Comitetului Regiunilor, domnul Lambert, a spus că Uniunea Europeană, instituțiile sale și statele membre ar trebui pentru 2021-2027 să aloce un buget uh, aferent pentru a acompania transferul energetic în regiunile acestea ceea ce a fost, și uh, a fost sugerată și o sumă. Aș dori să vă rog să vă gândiți la această propunere. Vă mulțumesc! Așa este, întotdeauna facta trebuie să urmeze după verba sau altfel verba nu este deloc uh, valoroasă. Shemers Isle, Bowland, din Irlanda. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule vicepreședinte al Comisiei, vă urez bun venit la noi și vă mulțumesc pentru că ați vorbit mai ales despre echitate, despre fairness și despre o tranziție echitabilă ați luat la cunoștință că acesta este un punct important și e o declarație foarte importantă din partea dumneavoastră. Să sperăm că ea ne va uh, putea sedimenta în continuare acțiunile. Aș dori să atrag atenția asupra colegilor, uh, colegilor când vorbesc despre consultare, pentru că una din problemele cele mai mari la tranziția energetică a fost tranziția fără consultare. Taxarea, impozitarea singură nu va putea să ajungă niciodată la nivelul de succes uh, de care am putea să ne bucurăm pentru că uh, afectează foarte mulți oameni care sunt într-o stare de sărăcie. Și dacă avem o parte mare din populație care este în sărăcie, nu putem să ne permitem tranziția și nu putem după aceea să-i acuzăm pentru activitățile și comportamentele lor, nu putem să-i acuzăm că se duc spre extremiști, spre populiști, pentru că ei se duc spre aceste mișcări nu pentru că le plac sau îl iubesc, ci pentru că sunt singurele mișcări care le exprimă frica. Aș vrea de aceea să vă rog să faceți presiuni pentru ca o strategie în domeniul echității și combaterea sărăciei să poată să fie pusă în aplicare. Și în final, aș dori să mai spun și că în ceea ce privește investiția în infrastructură, mai ales infrastructura transporturilor, dar mai ales infrastructura transporturilor în domeniul rural, în zonele rurale, trebuie să se facă multe, pentru că va aduce un plus uh, mai multora dar va trebui să fie abordată cum trebuie și nu cred că este momentan abordată cum trebuie, trebuie să aibă loc o schimbare de paradigmă. Și în final, permiteți-mi să spun că fiecare țară trebuie să poată să aibă un summit pe schimbările climatice. Aș vrea să vă rog pe fiecare să vă gândiți că ele, aceste summituri, ar putea să fie o parte din strategia dumneavoastră după aceea și vă mulțumesc foarte mult și succes pentru viitor. Mulțumesc foarte mult, Alberto Mazzola, acum în Italia. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în italiană. În primul rând, eu cred că noi, Comitetul Economic și Social, suntem de acord cu această strategie și în tot ceea ce facem, în toate activitățile pe care le facem, întotdeauna ținem cont de neutralitatea climatică și de obiectivele 2050. Aș dori însă să fac câteva comentarii. În primul rând, în domeniul energiei, de care dumneavoastră sunteți responsabil direct, trebuie să avem, să ținem cont de o renăire a întregului parc de producție și dacă nu reușim să facem acest lucru, nu vom putea să decarbonizăm cu adevărat sectorul energetic. Deci, un angajament puternic în domeniul digital este extrem de important. S-a vorbit deja și de transporturi și în transporturi eu zic că e nevoie de o abordare inteligentă, de utilizarea digitalizării ca să fim mai eficienți. În același timp, însă, trebuie să avem o tranziție importantă în uh, aceste direcții. Și câteva probleme. Verba volant facta manent. Sunt manager și cred că atunci când spui ceva, trebuie să vezi și cum să o pui în aplicare. Am uh, cerut servicii, să ni se ofere servicii pentru ceva ce facem. Cât costă investițiile în acest domeniu? 500-600 miliarde de euro costă pe an, de exemplu, pentru energie. În transporturi, e nevoie de 900 de miliarde de euro pe an. Nu vreau să vorbesc aici de uh, încălzirea caselor, de clădiri, pentru că le-am lăsat deoparte, dar haideți să ne uităm la aceste costuri, ceea ce înseamnă că timp de 30 de ani va trebui 2, 2 luni pe an să ne angajăm să susținem aceste investiții. E sustenabil, e acceptabil, Mulți colegi au vorbit despre acceptabilitatea măsurilor. Trebuie să facem un studiu, trebuie să discutăm cu oamenii, să vedem, să avem o dezbatere pentru ca să vedem care este părerea lor. Rambursarea acestor investiții, de asemenea, se pare că va duce la o reducere a costurilor energiei cu 50%, ceea ce va avea un efect. Vreau să vă pun două întrebări. Cum putem să acompaniem această strategie în fața oamenilor, opiniei publice, pentru ca să evităm fenomene uh, precum Gilejon? Și, în al doilea rând, cum putem să găsim aceste finanțări? De unde le găsim? Ar fi nevoie de un plan Juncker de 15 ori mai mare decât cel pe care l-am avea ca să reușim. Mulțumesc! Vă mulțumesc, Alberto. Iar acum, doamna Maia Rova Maria din uh, Slovacia. Din Slovacia, cer scuze. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în slovacă. Bună ziua, domnule comisar Șefcovici. Vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea dumneavoastră de până acum, nu numai în calitate de membru al grupurilor uh, de care vorbim, ale lucrătorilor, dar și ca cetățean. După cum au zis și colegii, schimbările climatice au, uh, și-au lăsat amprenta pe întreaga lume și instabilitatea se simte. Nu putem continua cu acest status quo. Trebuie să ne apărăm cetățenii, despre aceasta vorbim aici și de aceea eu consider că o consultare publică ar fi esențială pentru a analiza strategia. Consultarea a avut loc uh, anul trecut în toate statele membre în afară de Slovacia, iar grupurile țintă au fost organizațiile profesionale, organizații la nivel regional, autorități locale, regionale și cetățeni. Eu cred că trebuie să continuăm așa cum am început o transformare totală a economiei noastre către una care are zero emisii de gaze cu efect de seră necesită, în primul rând, o informare bună a cetățenilor. Trebuie să le spunem că schimbarea aceasta este inevitabilă. Mulțumesc și succes pe viitor! Mulțumesc, Maria, iar acum ultimul, dar nu în ultimul rând, domnul Teanen din Finlanda. Două minute, domnul Tiainen. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în finlandeză. Stimate domnule comisar, stimate domnule vicepreședinte al comisiei, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici astăzi ca să discutăm despre aceste subiecte. Eu vin din Finlanda și eu reprezint agricultorii finlandezi și uh, lucrătorii din silvicultură. Aș dori să vă supun atenției un subiect, potențialul bioeconomiei. Aș dori să subliniez că avem nevoie de măsuri de reducere a carbonului. Biomasa sustenabilă joacă un rol important aici în uh, atingerea unei economii neutre din punct de vedere al carbonului. De exemplu, biomasa pentru încălzirea clădirilor e foarte cu potențial Biogazul ar putea să înlocuiască materiile prime foarte intensive din punct de vedere al consumului de carbon și cărbune. Bineînțeles că și uh, produse pe bază de plante ar putea fi o soluție sau uh, uh, și să înlocuiască produsele pe bază de energie fosilă, de combustibil fosil. În agricultură există posibilități de a reduce gazele cu efect de seră, dar trebuie să ne concentrăm pe sol și pe felul în care solul ar putea capta carbonul și să ne îmbunătățim tehnologiile aici. Vreau să vă amintesc că în legătură cu această tehnologie, agricultorii și silvicultorii au un rol esențial de jucat. Ei au nevoie în activitatea lor de susținerea noastră și de încurajări. Aș dori să subliniez importanța științei și cercetării, rezultatele cercetării pe care le-a prezentat Comisia pentru bugetul pe cercetare viitor sunt foarte utile. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului comisar pentru ca să răspundeți. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări, au fost foarte pertinente. Să, le mul- să mulțumesc pentru interesul exprimat, dar și pentru uh, și în special pentru uh, munca activă în a transmite uh, aceste mesaje acasă. Și vă mulțumesc și pentru cuvintele de apreciere pentru munca noastră comună. Și eu uh, pun foarte mult preț pe relația noastră și de fiecare dată când primesc o invitație, vin, revin uh, cu foarte mare plăcere și entuziasm. Astăzi uh, mi-ați arătat sau ați vorbit foarte clar despre ce e de făcut, pe ce trebuie să ne concentrăm. Aș vrea să subliniez câteva elemente asupra cărora trebuie să uh, Uh, continuăm să lucrăm la comisie în cadrul actual, dar și uh, viitoare propuneri. Aș dori să-i mulțumesc domnului Krafcic pentru um, declarația sa clară că um, industria este alături de noi și că se asumă acest angajament. Este vorba de un efort complex, uh, foarte complex pentru a duce la bun sfârșit această tranziție. Uh, Uh, mai ales în domeniul uh, industriilor mai energofage. Și ați spus că aveți nevoie de ajutor, că, și, și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, ați spus că aveți nevoie de ajutorul nostru. Sperăm că fondurile pentru inovație, modernizare, um, vor putea contribui la asta cu venituri din uh, certificatele de emisii. Noul program Orizont Europa dacă va fi uh, adoptat așa cum a fost propus de comisie sau cu un buget crescut, așa cum și-a dorit Parlamentul European, va fi cel mai mare program uh, public uh, de cerceta- finanțat public de cercetare și inovație. Și știți că 30% din aceste fonduri trebuie să meargă în domeniul um, climatic sau cercetării pentru climă. știți că um, Um, este nevoie de aceste eforturi. Știu că uh, tot aflăm de la știri uh, despre mari provocări uh, ce ne așteaptă și în ultimele zile am aflat foarte mult despre sectorul um, oțelului. În, oțe, în siderurgie lucrează mii de oameni care muncesc din greu și care de fiecare dată văd uh, știrile despre volatilitatea pieței și se tem. Ieri am uh, vorbit, despre, uh, am vorbit cu colega mea, Cecilia Malmström, responsabilă pentru comerț aș vrea să vă spun că peste 20 de oameni lucrează la, la analizarea situației actuale pentru a studia de unde vine acest oțel. Se pare că nu vine numai din Asia, ci și din alte părți ale lumii și uh, reiese că dacă există volabilitate, dacă ești imprevizibil, cum este marele nostru partener transatlantic, atunci asta are consecințe asupra oamenilor. Și um, problema trebuie abordată. Însă vă asigur că uh, analizăm îndeaproape lucrurile și sper că vom putea găsi o soluție pentru uh, siderurgia uh, europeană. Domnul Rübke se referea la uh, importanța dialogului social. Și uh, aș dori să-mi exprim aprecierea față de modul în care acest dialog funcționează în Austria, pentru că acolo chiar funcționează, aduce rezultate. Calitatea înaltă a dialogului, a muncii în comun uh, este exemplară și cred că Uh, putem să imităm asta și la nivel european, pentru că trebuie să uh, continuăm acest dialog. Patronate, sindicate, societate civilă trebuie să se reunească și să caute cele mai bune soluții uh, pentru oamenii din orașe, din regiuni. Numai împreună putem să ajungem la aceste rezultate bune. Chiar dacă nu suntem întotdeauna de acord unii cu ceilalți, efortul există, angajamentul există și asta ne permite să evităm situații dramatice care nu ar face decât să creeze și mai multe probleme. Sunt de acord um, cu dumneavoastră. Când oamenii văd că le aducem, că noi le aducem rezultate și mă refer noi la instituțiile europene, uh, atunci uh, putem să minimizăm această, acest spațiu, această marjă acordată populiștilor care vin cu uh, soluții simple, care în 99% din cazuri nu funcționează. Par foarte atrăgătoare, dar sunt de fapt periculoase. Deci trebuie să cooperăm și să demonstrăm în practică uh, că uh, suntem prezenți și alături de cetățenii noștri pentru a aduce rezultate. Și asta este valabil și uh, referitor la cele spuse de domnul uh, Triaș Pintus uh, în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderilor. Când întreprinderile își planifică operațiunile viitoare, când își aleg sursa de energie, când pun uh, accentul pe țesutul social în um, um, locul în care își deschid o nouă companie sau când țin cont de mediu. Toate aceste lucruri sunt importante. Um, s-au adoptat, s-a adoptat, uh, s-a adoptat strategia uh, și asta este un lucru pozitiv, dar știm că ea nu se va implementa singură. Avem nevoie de o mm, foaie de parcurs cu repere în 2020-2030 care să fie respectate. Și avem state membre care au rămas în urmă, fie în ceea ce privește reducerile de CO2, fie uh, în ceea ce privește uh, producția de energie regenerabilă sau în ceea ce privește eficiența energetică. Uh, dialogăm strâns cu aceste țări, pentru că de multe ori nu e vorba de reavoință sau de lipsă de hotărâre, ci uneori există lipsă, de, um, um, sunt um, probleme tehnice, lipsă de finanțare sau uh, pur și simplu nevoia de um, expertiză pentru a depăși anumite obstacole. Numai astfel putem să ne asigurăm că Europa celor 28 uh, progresează în același ritm și uh, cetățenii o simt. Voi uh, continua uh, puțin în limba mea maternă. S-a menționat un subiect important și anume diviziunile între țările uh, europene, dar și inegalitățile de PIB între statele membre. Trebuie să vă spun că este ceva ce este menționat din ce în ce mai des când călătoresc în Europa, mai ales în noile state membre. Oamenii din aceste țări își amintesc uh, când uh, am um, deschis un nou capitol de cooperare economică, economiile noastre erau la poate 50% din PIB-ul european. Acum suntem la aproximativ 80%. Însă același lucru nu este valabil pentru veniturile uh, individuale care au rămas la 50%. Deci PIB-ul în aceste țări a crescut cu 30%, însă veniturile au crescut cu aproximativ 10% și este ceva ce va trebui să uh, abordăm în viitor. Se creează tensiune în aceste țări, oamenii au senzația că Europa nu face suficient pentru a elimina aceste diferențe și va trebui să găsim o cale pentru a asigura egalitatea uh, pentru toată lumea și în ceea ce privește veniturile. Ar fi abordarea cea mai uh, echitabilă și ne-ar uh, permite și să eliminăm o serie de tensiuni pe care le uh, Uh, resimțim în statele membre. Tocmai de aceea și prețul energiei este văzut ca fiind uh, un subiect delicat, cum spunea și doamna Iutovicea. Um, tocmai de aceea încercăm să facem o analiză cât se poate de aprofundată pentru costul energiei. Care este costul producției energiei și ce se uh, adaugă la asta? De multe ori taxe de, trans, de, trans, de transport, taxe pe energie. În multe state membre, 60% din prețul energiei este constituit de astfel de taxe. Și ne întrebăm dacă este cinstit să se pună astfel de taxe mari pe o, un bun atât de esențial și dacă nu se pot uh, stabili altfel prețurile la energie într-un mod mai echitabil, mai just și care să reducă puțin povara de pe umerii cetățenilor noștri. Doamna Dubravska ne-a amintit că dacă vrem să rezolvăm problemele viitoare, trebuie să ne gândim la cele actuale. Cred că întrebarea dumneavoastră a fost foarte clară și a, a, um, s-a referit și la o sarcină viitoare a Comisiei, și anume cum putem uh, introduce în um, acordurile comerciale o mențiune privind intensitatea um, utilizării um, de, de carbon. Auzim asta adesea uh, din partea industriei siderurgiei și nu numai Uh, în Europa uh, pentru a produce o tonă de oțel e nevoie de 1,8 uh, tone sau se emit 1,8 tone de CO2, dar dacă îl importăm se emit 3-4 tone. Și în același timp, prin sistemele de achiziții publice, obligăm autoritățile să aleagă pre prețul cel mai ieftin. Vedem deci că există o contradicție. Deci asta este important. Cum putem să traducem toate, să traducem eforturile în domeniul climatic și al mediului în toate domeniile. Cum putem, și cum putem să ne asigurăm că producătorii noștri nu sunt sancționați pentru că ei produc într-un mod mai um, ecologic și respectă standarde de mediu mai ridicate. Domnul uh, Furnier și un alt coleg au menționat importanța echității, um, importanța faptului că nu trebuie să uităm uh, precaritatea energetică. Uh, trebuie să vă spun că informațiile pe care le primim ne spun că oamenii își dau seama că la nivel social, la nivel politic, dar și din punct de vedere uman, este foarte important să arătăm că ne pasă, că vrem să ajutăm și că știm ce e de făcut. Um, Atmosfera pentru această cooperare este excelentă și uh, mă bucur că cu ajutorul Parlamentului, uh, în special a domnului Buzek, am reușit să avem o linie uh, bugetară specială pentru regiunile cu consum mare de carbon și încercăm să vedem cum putem să facem o legătură cu finanțările noastre pentru a veni cu o viziune, cu proiecte concrete pentru aceste regiuni, dar și pe, pe, cu un mod de a le finanța. Uh, s-au vorbit de asemenea despre rețelele inteligente. Așa este, fără ele va fi imposibil să avem energii, să aducem energiile regenerabile în uh, toate uh, gospodăriile. De asemenea, nu vom putea încărca toate aceste mașini electrice Uh, în cazul în care nu vom avea aceste rețele inteligente. Avem la proiectele de interes comun prime uh, proiecte um, depuse și cred că rețelele inteligente trebuie să fie primele care sunt finanțate astfel încât um, ele să devină o realitate cât se poate de repede. Și pentru a răspunde doamnei Mairova și domnului Tianan, care se refereau la nevoia de a comunica. Sunt de acord cu doamna Maerova că consultarea publicului, implicarea publicului în această dezbatere este inevitabilă și cred că nu facem suficient pentru ca oamenii să înțeleagă ce încercăm să obținem, de ce venim cu unele propuneri. Cred că trebuie să găsim o cale pentru a um, fi mai vizibil uh, pe rețelele sociale uh, și nu numai, pentru a implica pe tineri, astfel încât ei să ne înțeleagă mai bine și să ne poată sprijini uh, măsurile. Și, și, bineînțeles, mediul și schimbările climatice sunt un subiect foarte important pentru tine. Vă veți bucura să auziți că depozitele de carbon, biocarburanții și așa mai departe, toate acestea intră sub uh, aceste noi uh, programe și vor putea fi uh, finanțate. Și sunt convins că Finlanda va putea să contribuie foarte bine la asta. Fiind din Slovacia, aș vrea să adaug un lucru legat și de Finlanda. Am fost la, campionatul, la finalele campionatului mondial de hockey, hockey um, în care uh, Finlanda um, a fost puternic aclamată. Um, întregul stadion striga Suomi, Suomi, ați devenit campion mondial, vă felicităm, uh, Sperăm că într-o bună zi ne veți întoarce această favoare. I wish really to thank <coughs> again and again. Vă mulțumesc uh, încă o dată și din nou, domnule Șefcovici, domnule vicepreședinte al Comisiei, pentru cuvintele dumneavoastră și pentru mm, dialogul pe care îl mențineți cu mm, acest comitet. Cred că raportul nostru arată că Comisia a furnizat rezultatele pe care le-a promis. Comisia și-a asumat angajamente clare la începutul acestui mandat, în urmă cu 5 ani, și a adus rezultate. Dar dumneavoastră v-ați ocupat de aceste dosare și zilnic, um, cu un zâmbet pe față și cu mare diplomație, cu multă creativitate, ați negociat cu toate părțile interesate, cu toate instituțiile și ați găsit uh, soluția. Uh, ați uh, reușit să creați uh, cadrul pentru a se adopta le legislația care să ducă la acțiune. Aceasta va fi uh, moștenirea dumneavoastră și cred că nimeni nu va putea uita în următorii ani uh, această moștenire decarbonizarea Europei este principalul element de schimbare în, Euro- în următorii ani. Este clar acest lucru. Va afecta, bineînțeles, întreprinderile, va fi provocarea principală pentru întreprinderi, cea mai mare oportunitate pentru întreprinderi, dar și cel mai mare risc pentru întreprinderi. Va fi cea mai mare provocare, uh, cea mai mare oportunitate și cel mai mare risc și pentru lucrători și va fi și riscul principal Uh, pentru competitivitatea noastră la nivel mondial, pentru că mulți uh, concurenți nu, nu așteaptă decât să uh, preia rolul de lider. S-a întâmplat cu calculatoarele, s-ar putea întâmpla în viitor cu bateriile. Nu ne putem pierde competitivitatea, nu putem să ne pierdem industria, nu putem să pierdem sprijinul și participarea lucrătorilor, nu putem pierde teritorii, nu putem uh, pierde încrederea cetățenilor. Deci, um, ideea de cum în mod durabil uh, putem um, transforma totul în acțiuni uh, este cel mai important lucru. Și cooperarea între instituțiile europene nu va face decât să fie crucială. Încă o dată, reiterez Uh, dorința noastră de a vă reîntâlni în această sală sau uh, în alte um, um, în alte săli um, pentru a continua această dezbatere cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor. Mai avem uh, foarte puțin înainte de a încheia această ședință plenară. Dar mai avem de votat și de analizat amendamentele la acest aviz a strategia pe termen lung pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în UE. S-au prezentat cinci amendamente. Toate sunt acceptate de raportor și co-raportor, dacă am înțeles bine. Toată lumea este de acord? Atunci deschidem votul pentru aviz. S-a deschis votul. Alors, deux votes, celui Le vote est fermé. S-a închis votul. 151 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Se adoptă avizul și felicitări raportorului și coraportorului. Și acum, înainte de a închide ședința, adoptăm uh, data pentru următoarea sesiune plenară care va avea loc pe 17-18 iunie, clădirea Charlemagne a Comisiei Europene. Grupurile se vor întâlni pe 17 iulie, începând cu ora 9. Ședința se va deschide în aceeași zi, la 14.30, și lucrările vor continua și pe 18 iulie, vor începe la 9 dimineața. Sunteți invitați să adoptați această dată. Vă mulțumesc, vă urez drum bun acasă și mulțumesc tuturor și interpreților, spune cu amabilitate doamna președintă. Mulțumesc și pe curând!